Adoptăm procesele verbale ale reuniunilor din 27-28 aprilie. Are cineva vreo obiecție în ceea ce privește ordinea de zi? Atunci așteptați puțin, vă rog. În legătură cu ordinea de zi? Cu procesele verbale? în legătură cu, cu procesele verbale doriți să luați cuvântul? Nu, nu cu procesele verbale, atunci așteptați puțin. În primul rând trebuie să vedem dacă are cineva vreo obiecție în ceea ce privește procesele verbale. Nu, nu e cazul, atunci le adoptăm. Bine, deci doriți să aveți un punct procedural, vă rog, domnule Pedicini allora presidente a nome di tutto quanto il movimento cinque stelle devo segnalare. mulțumesc domnule președinte în numele mișcării cinque stele aș dori să vă vorbesc despre scandalul din grupul sd Uh, conform articolului 632 din uh, codul de conduită al membrilor, pentru că un membru a fost uh, condamnat la trei ani de închisoare pentru evaziune fiscală, dar este în continuare membru al Parlamentului și al Comisiei pentru Afaceri Economice, unde se decid chestiuni în ceea ce privește evaziunea fiscală. Deci este un conflict de interese major și înseamnă că trebuie să dăm dovadă de transparență Vă rog, domnule președinte, examinați acest lucru și luați uh, măsurile uh, potrivite. Uh, cereți colegului să demisioneze imediat și domnului Pitela să facă ordine în propriul său grup. Vă rog, domnule președinte, apărați onoarea acestei instituții. Nu permiteți cuiva care a fost condamnat de, pentru evaziune fiscală să continue să fie membru al Parlamentului. haben sie sich jetzt beruhigt frau kollegin? v ați liniștit stimată colegă? da? bine. Nu, domnule Pitelea, nu vom deschide acum o dezbatere. În Parlamentul European predomine statul de drept nu a fost uh, nimic ce ține de regulamentul de procedură, ci o declarație politică. Și avem acest coleg care a fost acuzat în primă instanță, dar acum face recurs. Și în fiecare stat și în al dumneavoastră există această prezumție de nevinovăție, așa că președintele Parlamentului nu are ce să facă în acest sens, nu nu intenționez să mă implic. Totul ține aici de justiția italiană și imunitatea acestei, aceste, acestei persoane a fost ridicată la un moment dat în uh, acest, în acest parlament, așa că justiția trebuie să își urmeze acum uh, cursul. Și înțeleg că v-ați folosit acum de acest punct pentru a face această declarație. Domnul Filip de Bacher a fost numit membru al guvernului belgian, domnul Janus Voiechovski, membru la Curtea de Conturi. Îi felicit pe ambii pentru aceste numiri și Parlamentul ia not acum de cele două locuri libere, din 2 în 7 mai 2016. Autoritățile belgiene ne-au spus că